Thank you. Thank you. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Doresc să mulțumesc deputaților pentru întrebările adresate și domnului comisar de semnat pentru răspunsuri. A fost o dimineață lungă și solicitantă, dar și una extrem de interesantă. Doresc să mulțumesc tuturor pentru contribuții. Înainte de a-i da cuvântul doamnei comisar de semnat pentru concluzii, îl invit pe domnul Michel Lebrun, președinte al Comitetului Regiunilor, de da, să facă o declarație de trei minute, așa cum buna tradiție comisiei noastre o cere. Vă rog, domnule Lebrun. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc și membrilor Comisiei Regii de a ne fi permis să ne exprimăm în această dimineață. Doamna comisar desemnat, Politica de coeziune pentru Comitetul Regiunilor este primordială. Știți prea bine, autoritățile locale pe care noi le reprezentăm sunt destinatarii, dar și operatorii a mai bine de 60% din fondurile structurale, iar Comitetul Regiunilor joacă un rol tot mai mult de go-between, de mediator, de facilitator între autoritățile europene și autoritățile locale și regionale pe care noi le reprezentăm. Și, pe scurt, aș dori să insist asupra câtorva puncte importante pentru noi, pentru Comitetul Regiunilor. Odată, cel de-a șaselea raport asupra coeziunii economice și sociale și teritoriale sugerează o nouă viziune teritorială în strategia revizuită 2020. Comitetul Regiunilor cere o carte albă pe tema coeziunii care să ne permită să avansăm și după 2020 în termen de coeziune socială. Apoi, devine tema zonelor urbane. Se pare că e necesar să avem o carte albă pentru o agendă urbană integrată care să ne permită ca dimensiunea urbană să fie ancorată în toate politicile europene. Pentru perioada 2014-2020, fondurile structurale, cele 350 de miliarde, um, țin, nu-i așa, de portofoliul dumneavoastră. Și, așa cum atași domnul comisar Han, Comitetul Regiunilor e gata să se alăture planurilor comisiei. Ce veți propune pentru a susține o mai bună absorție a fondurilor de către autoritățile locale și regionale? Ei bine, noi am putea aborda împreună acest, am putea aborda această temă în sesiunea comună pe care o avem cu Comisia Regia a Parlamentului European chiar săptămâna viitoare. Într-o rezoluție elaborată la Torino, Comitetul Regiunilor a solicitat implicarea în cofinanțarea fondurilor structurale. Trebuie să putem utiliza flexibilitatea prevăzută în pactul de stabilitate pentru a stopa această problemă care handicapează creșterea și ocuparea, mai ales în regiunile cele mai puțin dezvoltate. În fine, suntem gata să definim și să, și să realizăm împreună cu Comisia și cu Parlamentul European o strategie de comunicare descentralizată a politicii europene, așa încât să explicăm cetățenilor care este valoarea adăugată a Uniunii Europene. Și ca schimb de informație, acele Open Days pe care le organizăm cu Comisia Regii sunt o oportunitate rară. Închei, doamnă președinte, pentru țările din vecinătate care au fost evocate aici. Comitetul regiunilor se află în relații cu vecinii noștri din Est și din Sudul Mediteranei pentru a ajuta în procesul de descentralizare și a consolida astfel legăturile cu autoritățile locale și regionale în beneficiul creșterii și ocupării. Salut dorința dumneavoastră de a deveni ambasadoarea orașelor și regiunilor în Colegiul Comisarilor și dorința de a pune în aplicare această politică de coeziune care arată întreaga valoare a Uniunii Europene. Puteți conta, dacă veți fi desemnată, puteți conta asupra Comitetului Regiunilor pentru politicile pe care le veți implementa, ținând cont de principiile eh, la care ținem cu toții, printre care guvernanța multinivel. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Lebrun. Acum o invit pe doamna Corina Crețu, comisar desemnat, să facă o declarație de încheiere de nu mai mult de 5 minute. Very much. I, I will be... Mulțumesc foarte mult. Am să fiu chiar și mai succintă de atât pentru că m-am lungit cam mult. M-am pregătit să spun ceva despre politica de coeziune în observațiile mele de încheiere, dar iată că am vorbit trei ore, a fost o dezbatere foarte interesantă și mă gândesc acum să vă împărtășesc câteva păreri personale. A fost foarte emoționant pentru mine, mă aflu de 8 ani la Parlamentul European, am venit în calitate de observator cu un an înainte ca țara mea să intre în Uniunea Europeană și mi-amintesc de parcă ar fi fost ieri, prima zi, când am venit aici în Parlament și cum m-am simțit când am, venit, când am devenit apoi membră în Parlamentul European. Aș vrea să vă spun că a fost mult mai greu pentru mine să mă aflu aici, în fața dumneavoastră, astăzi, și ar fi fost mult mai greu dacă n-aș fi avut experiența de 8 ani de membră în Parlamentul European. Unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți, nu mă voi schimba. Aș vrea să păstrăm relațiile pe care le-am avut întotdeauna și știu uh, că uh, comisia dumneavoastră anume are o experiență enormă, deci mă bucur foarte mult că vom avea șansa să facem un schimb de opinii constant și să luăm decizii împreună, pentru că acest domeniu este unul dintre cele mai importante și cred că este esențial să colaborăm în interesul cetățeanului și al Europei în general. Așadar, vă asigur că dacă voi fi confirmată comisar, voi lupta pentru aceleași valori pentru care am luptat aici cu dumneavoastră împreună la Parlamentul European. Voi lupta pentru valorile europene, pentru demnitate și un tratament egal în toate statele membre. Mulțumesc foarte mult și totdeauna mă voi bucura să mă aflu aici ori de câte ori veți considera că e necesar. Sigur, după ce deliberați destinul meu. Thank you. Thank you, Mrs. Craig. Mulțumim foarte mult, doamnă Crețu, mulțumim tuturor deputaților și înainte să încheiem această reuniune vreau să vă spun că reuniunea de evaluare a acestei audieri, care se va ține în camera astăzi de către coordonator de la ora 1 la 2 în sala PHS pe 4B001. Se încheie reuniunea.